Prima lectură. Cam atât aveam la punctul 3 de pe ordinea de zi. Punctul 4. Aprobarea proceselor uh, verbale ale reuniunilor din 19-20 noiembrie 2018. Dacă toată lumea e de acord cu aceste procese verbale minunate, putem să le uh, adoptăm. Foarte bine și ajungem în cele din urmă la punctul 5 de pe ordinea de zi și spun în uh, călduros bun venit doamne Mariana Coțeva, directoarea generală a Eurostat la acest uh, schimb de opinii. Ne bucură prezența dumneavoastră alături de noi în această după masă și o să vă dăm cuvântul, în primul rând, pentru 10 minute, pentru a ne ține o prezentare, după care am prevăzut o rundă de întrebări și răspunsuri de câte 5 minute. Astăzi, ținând seama de prezență, cred că am putea depăși perioada de 5 minute pentru, întrebări și pentru întrebări și răspunsuri. Reuniunea de astăzi se bazează pe regulamentul 223 din anul 2009 unde se precizează că directorul general al Eurostat, eh, responsabil pentru activitatea statistică Eurostat, trebuie să informeze Parlamentul European, Comisia competentă pe fond din Parlamentul European, adică Comisia Econ, vis-a-vis -vis de chestiuni eh, relevante legate de statistici și doamna, doamna directoră generală, doamna Coțeva, este alături de, de noi și vă dau cuvântul din nou și vă mulțumesc pentru prezența. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, pre, uh, domnule președinte. Bună ziua, stimați eurodeputați. Întotdeauna mă simt bine uh, venit în Parlamentul European. Am apărut în fața Parlamentului European în urmă cu aproape un an, când a fost numită directoare generală la Eurostat și de atunci cred că am avut un an rodnic de cooperare din multe puncte de vedere cu Parlamentul European și întotdeauna am considerat că interacțiunea, cooperarea, inclusiv acest schimb de opinii cu Parlamentul European uh, sunt foarte importante pentru Eurostat și pentru statist- viitorul stati- statisticilor europene și, drept urmare, știind cât de ocupați sunteți, v-am trans, v-am, am uh, făcut o trecere în ansamblu a um, activităților din ultimul an. Nu o să vă plictisesc cu multe detalii tehnice, însă pe scurt. La un an după prima ocazie cu care am apărut în fața Comisiei Econ, sunt în continuare convinsă că trebuie să ne bazăm uh, să ne concentrăm eforturile Eurostat în parteneriat cu statele, împreună cu statele membre, pe trei axe principale. În primul rând, să ne concentrăm pe uh, producerea unor uh, stati- informații statistice relevante, fiabile și comparabile. În al doilea rând, să folosim la maxim uh, tehnologiei uh, să folosim uh, tehnologia uh, digitală pentru ca informațiile statistice să fie și mai precise și pentru a reduce povara cu care se confruntă respondenții. În al treilea rând, trebuie să îmbunătățim comunicarea și diseminarea informațiilor statistice um, și din punct de vedere digital. Eu aș dori să mă, să mă refer la câteva chestiuni importante. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru, pentru munca extraordinară depusă Uh, pe câteva regulamente cadru. Anul trecut, statistici în agricultură, uh, sociale, de afaceri legate de migrație. Dosarele se află în uh, etape diferite, însă pe marginea legătură cu toate aceste dosare și nu exagerez deloc, mulțumită participării proactive a multor eurodeputați, vom, am reușit să creionăm Parlamentul dacă vom reuși să definitivăm toate aceste dosare în acest mandat legislativ pentru informațiile statistice din Europa în foarte multe uh, domenii. Vă dau un exemplu. Uh, putem uh, folosi instrumente inovatoare, prin, ca de exemplu niște proiecte pilot la care nu întotdeauna statele membre doresc să participe datorită problemelor uh, bugetare și am dat dovadă de inovare nu doar din punctul de vedere al adoptării regulamentului cadru, dar pentru a, adap- pentru a ne adapta noilor cereri, astfel încât povara să fie păstrată la un nivel uh, suport, uh, suportabil și am prevăzut posibilitatea um, folosirii unor noi tehnologii, a unor surse administrative și a unor uh, aparate inteligente pe care le cunoaștem cu toții în ultima perioadă, este un lucru foarte important și dacă vom reuși să definitivăm toate aceste dosare în această perioadă legislativă, uh, voi fi o directoare generală a Eurostat foarte fericită în următorii ani pentru că o să putem în, să, să începem să ne ocupăm de actele legislative la nivelul 2, de actele, ă, acte delegate și acte de punere în aplicare. Permiteți-mi să spun și câteva lucruri ă, în ceea ce privește comunicarea, pentru că data trecută vă spuneam că nu mai ne bucurăm de luxul de a fi singura sursă de informații statistici. Ă, astăzi, cetățenii europeni sunt conectați la lumea digitală sau și au acces la diferite surse de informații Drept urmare, am investit foarte mult pentru a transforma um, pagina noastră de internet uh, într-o pagină de internet mai ușor accesibilă. Am introdus mai multe instrumente interactive, cum ar fi publicații uh, digitale, care oferă informații uh, diferite, dar care pot fi folosite uh, de consumatori care pot alimenta, de fapt, uh, prin propriile informații Uh, paginile respective, am investit în lucruri de bază cum ar fi infografice și așa mai departe. Deci ideea a fost ca informațiile să fie diseminate, dar ele să poată uh, să-și continue viața și în viața uh, digitală și să genereze și alte surse de informații. Suntem mai activi și în mijloacele de comunicare socială pe internet. Am început și un dialog cu cei care verifică veridici, uh, uh, dacă informațiile sunt adevărate sau nu. Am început să insistăm asupra importanței cunoștințelor uh, și alfabetizării în domeniul digital, încercând să atragem cât mai mulți tineri Mai avem multe lucruri de făcut, desigur, și țin seama că se apropie sfârșitul mandatului Parlamentului European. Sper din tot sufletul că ur- viitorii eurodeputați vor uh, continua sprijinul puternic pe care l-ați acordat dumneavoastră statisticilor europene, pentru că avem nevoie de aceste informații statistice pentru a face față provocărilor de, de viitor. Și o să închei cu informațiile digitale. Suntem foarte buni la folosirea al, unor algoritmi uh, când vine vorba de inteligența artificială și așa mai departe, dar um, folosirea unor algoritmi când vine vorba de statistici aduce cu sine mm, niște discuții, niște aspecte etice pe care trebuie să le dezbatem împreună. Și acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebare ați avea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru această prezentare introductivă, doamnă Coțeva. Trecem direct la discuție și ținând seama de faptul că nimeni din partea PP nu este prezent, o să dau uh, direct cuvântul doamnei Pervonș Perez, coordonatoare din partea SID. Mulțumesc foarte mult că ne, ne faceți un bilanț după un an de la intrarea în funcție și ați, uh, bineînțeles, uh, subliniat faptul că da, Parlamentul a contribuit cumva la acest proces al desemnării dumneavoastră și pe bună dreptate. O să vă pun mai multe întrebări. Prima dintre acestea este de bună seamă una generală, dar care ne preocupă pe noi în general, noi cei care facem politică, și anume ce solicitați dumneavoastră statelor membre ca informații pentru a verifica dacă acestea pun în aplicare cele 17 obiective uh, de dezvoltare durabilă. Cred că este o mare preocupare. Aceasta multă vreme m-a preocupat și pe mine dacă putem să facem o lectură în paralel uh, a bugetului european uh, în comparație cu cel, uh, cele naționale și asta în perspectiva Lisabona. În sfârșit, astăzi ne preocupă mai mult altceva aceste obiective de dezvoltare durabilă, punerea lor în aplicare. Și știm bine că în momentul în care lipsesc datele și definițiile comune în ceea ce privește ce ne propunem, este foarte greu să ai o strategie politică comună. Ce ne puteți spune astfel despre ceea ce s-a realizat, despre ceea ce este în pregătire și cât de uh, ambițioși sunteți uh, dumneavoastră la Eurostat, uh, dar și statele membre, care trebuie să dea și le dovadă de un astfel de nivel de ambiție. Mulțumesc, doamnă Beres. O să răspund imediat, ca să fiu așa eficiente. Și sunt de acord că, da, Eurostatul nu are o poziție prea comodă în acest proces, pentru că avem aceste 16 obiective de dezvoltare durabilă care au fost hotărâte pe plan internațional, adică la nivelul ONU, și Bineînțeles, este vorba de o chestiune de angajament politic, de hotărâri și decizii politice. Uh, Uh, pe care trebuie să le ia statele membre pentru a atinge aceste obiective și care merg dincolo de statistici, nu acesta este scopul principal, în uh, ultimii doi ani. Acum doi ani chiar am publicat un raport în care am spus că politicile care pun în aplicare prioritățile UE practic contribuie la atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă. Și Eurostatul a primit sarcina de a propune o serie de indicatori care pot să măsoare progresul în acest sens. Dar e, era ceva diferit pe, în momentul acela pentru că aveam programul Euro, 2, Euro 2020. În sfârșit, Eurostatul a propus acești indicatori în, în urma unor consultări cu părțile interesate, societatea civilă, statele membre și așa mai departe. Și am produs un raport care este de fapt un fel de uh, Eh, radiografie statistică în care se vede foarte clar cum stau statele membre în raport cu atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Am încercat să facem asta într-un mod cât se poate de interactiv. Indicatorii au fost revizuiți eh, din nou anul trecut și, și în această vară vom eh, revedea acești indicatori pentru a putea să uh, mergem uh, cu fruntea sus uh, la ONU ca să vedem cum s-au atins sau nu aceste obiective de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Alte întrebări? Atunci Wolf urmează. Mulțumesc, bine ați venit în comisia noastră. Aș dori să vă felicit nou pentru, din nou pentru că vă ocupați de această sarcină atât de importantă. Eurostat este uh, subestimat când vine vorba de importanța pe care o are și cred că trebuie să înțelegem că Eurostat are, îndeplinește o funcție importantă pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Drept urmare, aș dori să vă întreb dacă sunteți mulțumită de colaborarea pe care aveți cu Institutele Naționale de Statistică, pentru că știm că în trecut au existat anumite probleme legate de uh, de autoritățile statistice naționale, care nu uh, doreau să colaboreze mm, așa cum ne-ar fi dorit și cu toții. A doua întrebare se referă la un caz specific. Uh, fostul director al autorității statistice din uh, Grecia, domnul Gheorghiu, a fost dat în judecată de propriul guvern pentru că ar fi uh, produs uh, informații statistice false, în condițiile în care nu a făcut nimic altceva decât să încerce să corecteze erorile premergătorilor săi, să se asigure că din ziua în care și-a asumat uh, postul de director la Institutul Național de Statistică, lucrurile se desfășoară în ordine și în acest context doream să știu, să aflu din partea dumneavoastră, dacă vă implicați în acest caz pentru ca lucrurile să se termine cu bine. Pentru că știm cu toții că umbra nu este aruncă această, acest caz nu este umbră doar asupra uh, guvernului din uh, Grecia, dar și este vorba de o suferință personală, umană. Uh, domnul respectiv a trebuit să investească sume imense pentru a se apăra în, ju- în justiție. Din fericire, nu se află la el acasă, pentru că dacă ar fi fost acasă, ar fi fost uh, arestat și uh, ar fi fost probabil în închisoare. Și nu trebuie să uităm că trăim în Uniunea Europeană, unde domnește statul de drept și aș dori să vă întreb dacă v-ați implicat cumva în acest caz sau și dacă intenționați să vă implicați cumva în rezolvarea acestui caz. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru faptul că apreciați uh, importanța activității noastre la Eurostat. Pe scurt, pot să vă spun că da, eu mă bucur de modul în care funcționează cooperarea cu statele membre. Uh, însă statisticile oficiale reflectă mersul vieții și când lucrurile evoluează apar uh, noi nevoi, noi uh, cereri, noi uh, parametri. Și sunt lucruri care într-adevăr trebuie gândite împreună pentru ca să zicile să fie într-adevăr pertinente. Nu este simplu, pentru că mm, serviciul statistic, uh, dacă el este în plină reformă, uh, e foarte greu să ai informații la zi și fiabile. Iată de ce avem nevoie de instrumente juridice care, într-adevăr, să ne ajute să abordăm mai bine viitorul. În ceea ce privește Grecia, aș spune câte ceva. Aici, Eurostatul întotdeauna a încercat și a tot repetat și spus că noi nu am avut rezerve în legătură cu datele din partea Greciei și că le-am validat. Noi respectăm uh, ce se petrece în Grecia, nu intervenim în niciun fel de afacere acolo. Am urmărit cu atenție ce s-a petrecut. O serie de pași au fost făcuți în ultimii ani, în sensul că uh, Um, cadrul juridic a fost consolidat pentru ca să nu se mai repete problemele din trecut? Um, un exemplu, s-au introdus o categorie de costuri pentru a uh, da seama de o nouă realitate. Dombrovski și comisara Tyson uh, Uh, la vremea aceea a urmărit dosarul respectiv și pot să spun că Eurostatul continuă să urmărească cu atenție evoluția și calitatea datelor. Îi dau din nou cuvântul lui Pervonș Perez. Pervonș. Ähm, Mulțumesc foarte mult. O să vă întreb ceva în legătură cu colectarea datelor în domeniul fiscal, deoarece, în general, statele membre, conform directivelor, trebuie să informeze Comisia de situația în care creează așa numitele nișe fiscale. Deci ce pierderi, practic, se preconizează astfel pentru bugetul de stat prin crearea acestor uh, situații fiscale speciale și vreau să vă întreb în acest sens cu colectarea datelor și informațiilor cum ne puteți dumneavoastră ajuta pentru că nu e vorba aici de eva- evaziune fiscală, nu, e vorba de legi pe care le dau statele membre și care înseamnă că ele, uh, cu bună credință, își uh, reduc resursele bugetare. Și mai este o întrebare care ne preocupă. Nu e simplă această întrebare. E vorba de impozitul efectiv uh, pe întreprinderi uh, în diversele state membre. Dumneavoastră știți mai multe despre ce înseamnă acest impozit, dar uh, să știți că am și alte întrebări dacă alți colegi hotără să nu pună ei întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare atât de importantă. Aceste două întrebări, aș începe cu cea de-a doua, așadar, pentru că noi asta dorim ca statisticile noastre să fie cunoscute și dacă nu sunt cunoscute, ele nu pot fi uh, pot uh, utilizate și cât privește rata impozitelor în Uniunea Europeană și impozitarea progresivă. Împreună cu DGTAC Sud am uh, dat datele, apoi, apoi au fost prelucrate. Astfel am putut să oferim aceste date economiștilor care au putut la rândul lor să le studieze pe îndelete. În ceea ce privește acest deficit uh, de impozitare, am spus că PIB-ul trebuie să fie exhaustiv și să acopere toate formele de activitate din economie. Și aș spune chiar că mm, noi suntem uh, un expert uh, pe plan internațional în condițiile în care ne ocupăm de trans translatarea datelor privind spălarea de bani, droguri și așa mai departe în uh, măsurarea PIB-ului. Asta recomandăm și statelor membre să facă, dar noi nu suntem cei care identifică aceste lipse la buget din motive fiscale asta este totuși un pas înainte, acesta de a defini mai bine PIB-ul și PNB-ul. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am și eu o întrebare care se alătură celei adresate de pervanș. Se vorba despre raportarea publică de pe țară. Am avut o discuție în Parlamentul European uh, și, uh, cel puțin grupul meu și alte grupuri, unde am spus foarte clar că o astfel de raportare pe țară publică este necesară pentru a vedea ce impozite plătesc uh, multinaționalele, pentru a avea informațiile necesare care garantează o legislație corectă în țările membre și în Uniunea Europeană La ora actuală, situația este următoarea. Acest dosar e blocat la Consiliu. Și nu se ajunge la un acord privind uh, elementul uh, public. Deci raportare pe țară, da, dar nu și uh, natura publică. Care este părerea dumneavoastră? Care ar fi valoarea pe care ar aduce o astfel de raportare publică? și care sunt nevoile dumneavoastră în ceea ce privește această raportare, pentru ca ea să devină eficientă din punct de vedere statistic. Deci aveți dumneavoastră nevoie și cum poate ajuta Eurostat spre a, prezenta, spre a, spre a prezenta o imagine de ansamblu a impozitelor pe care le plătesc companiilor, companiile în Uniunea Europeană și în statele membre. Mulțumesc foarte mult! Asta mă aduce la întrebarea anterioară. Nu avem probleme cu statele membre, avem provocări. Aș putea să intru mai mult în detalii, dar dacă și să verific lucrurile mai în detaliu, dar acum înțeleg că este vorba despre o întrebare care se referă la impactul multinaționalelor asupra anumitor țări, concret fiindcă avem un lanț al valorii mondial și trebuie să putem estima impactul economic, uh, numărul de angajați, uh, uh, plus valoarea netă și așa mai departe. Și asta este mai greu din punct de vedere statistic, fiindcă la nivel istoric statisticile au fost create pentru a măsura entitățile juridice care operează într-o anumită țară. Iar noi acum ne ocupăm de asta, încercăm să îmbunătățim uh, statisticile în acest sens pentru a avea informații. Avem nevoie de schimb de date între, ță- între țări. Iată de ce regulamentul cadru privind statisticile companiilor este foarte important, fiindcă creează infrastructura necesară pentru a face schimb de date și de microdate între țări. Altfel, nu putem să, să reprezentăm diversele efecte. Dar nu vreau să vă promit că drumul va fi lin, fiindcă este greu din punct de vedere economic să facem acest lucru, dar asta este calea ce trebuie urmată. Nu putem să rămânem uh, prinși în uh, datele, numerele naționale. Avem nevoie de uh, date între statele membre la nivel transversal pentru a avea o înțelegere mai bună a um, mediului de afaceri din afara țării, iar impozitarea ține de acest lucru. Mai avem câteva minute și acum avem procedura intervențiilor spontane. Pervanș, dăm voie să revin la acest punct. Acest fel de raportare publică, pe țară, va permite Eurostatului să aibă o perspectivă mai bună decât la ora actuală. Fără o astfel de raportare, pe dumneavoastră va ar ajuta un schimb de date, dar nici asta nu se prevede, dacă am înțeles eu bine. Ah, atunci, greșesc dacă spun că dacă această raportare nu e publică, atunci nu s-ar îmbunătăți lucrurile pentru Eurostat și nu uh, ar reuși Eurostat să aibă rezultate mai bune? Am dreptate? Da, aveți dreptate. Da, elementul public este important. Ne-ar ajuta o raportare pe țară publică, dar nu vrem să punem bețe în roate posibilității de a face schimb de date, pe lângă asta și să folosim și alte surse. Aceasta este o modalitate necesară, dar să nu înseamnă că închidem alte canale, că nu le mai folosim. O să fac, uh, o să folosesc în mod abuziv uh, privilegiul uh, dialogului astăzi și vreau să vă adresez două întrebări. În primul rând, din perspectiva dumneavoastră, în ceea ce privește strângerea de informații, ce părere aveți despre geografia și importanța inegalităților sociale între statele membre și interiorul statelor membre, fiindcă acesta este un uh, subiect uh, foarte important care se discută și la Davos și vreau să vă întreb uh, ce părere aveți dumneavoastră despre această exacerbare a inegalităților. Și a doua întrebare se referă la deci ați spus noastră despre această geografie a știrilor false, fake news, acum uh, în prag electoral. Uh, aveți o modalitate de a cuantifica asta? Care este observată noastră și dacă da, o, ați constatat o răutățire a acestui fenomen al fake news? Mulțumesc! De asta îmi place mie să vin să discut cu dumneavoastră, fiindcă întotdeauna ridicați subiecte importante în ceea ce privește inegalitățile. În primul rând, depinde de întrebările. Întrebările pe care le uh, adresez ca economist politician. Ce vrei să măsuri? Să măsori? Dacă ne uităm la Europa 2020, accentul se punea pe sărăcie. Scopul era eradicarea sărăciei. Criza financiară a adus în discuție chestiunea inegalităților, dar chiar și așa există o discuție care nu este una pur statistică, să zicem așa, în ceea ce privește inegalitatea între uh, cei mai bogați, procentul de 1% și cei mai săraci 10% uh, sau 20, procentul de 20% cei mai bogați sau cel mai, cei mai săraci 20% sau, mă rog, diverse grup, grupuri, cum ar fi tinerii. Uh, această discuție ar trebui să fie una aprofundată. Bineînțeles că avem informații, dar întrebarea este în ce fel să facem aceste informații accesibile și în ce fel să poată fi folosite în funcție de punctul de vedere pe care îl au cercetătorii, politicienii, economiștii și astfel se găsească datele care trebuie. De ce regulamentul privind statisticile sociale este foarte important, fiindcă acolo încercăm să construim statisticile viitorului care trebuie să țină cont de venit, de consum și, uh, și de activele financiare și proprietate și așa mai departe. Noi vrem să fim cât mai exhaustivi cu putință pentru apoi datele necesare pentru luarea de decizii la nivel politic să fie accesibile. În ceea ce privește știrile false, fake news, uh, Vreau să vă spun că nu, put, nu putem să ne uităm la ce se întâmplă. Iată de ce, în cadrul eforturilor pe care le desfășoară Comisia, părerea noastră este că Eurostat trebuie să fie un punct de referință de calitate, de înaltă calitate, împreună cu birourile de statistică naționale. Iar astfel noi încercăm să, să verificăm uh, să verificăm uh, faptele pentru a putea să verificăm informațiile, să eliminăm uh, știrile false și în momentul în care facem accesibile datele noastre, ne colaborăm cu reprezentanțile, reprezentanțile Comisiei din statele membre, fiindcă uh, în, în limbile naționale, pentru că oamenii vor să aibă acces la informații în limba maternă, preferă asta mai degrabă decât să, um, să viziteze site-ul Eurostat. Și um, iată, de asta suntem parteneri cu Comisia. Am avut o, o întâlnire și cu Departamentul de Cercetare al Parlamentului European pentru a vedea cum putem să-i ajutăm mai bine să folosească datele noastre. Dar rolul nostru este acela de a oferi date, de a le face uh, utilizabile, fiindcă nu putem uh, monitoriza, nu putem noi înlocui uh, capacitatea administrativă pentru ca, pe care o are Comisia Europeană sau Guvernul Naționale de a urmări ce se întâmplă cu știrile false, dar noi, bineînțeles, uh, putem oferi informațiile necesare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Cuțeva, pentru această prezentare extrem de interesantă privind activitatea dumneavoastră și mult succes! nu va fi deloc uș- nu e deloc ușor să facem dumneavoastră de a ne apropia de cetățeni și, um, așa cum ați spus și dumneavoastră, este important să se pună mai mult accent pe site, că datele sunt acolo la dispoziție pentru cetățenii europeni. Este important să vedem în ce mod sunt prezentate. Încă o dată vă urez mult succes și sperăm să ne mai vizitați la în următorul mandat. Vă mulțumesc foarte mult! și o zi bună. Mulțumesc foarte mult! <laughs> Aștept cu nerăbdare, bineînțeles, suntem foarte ocupați uh, și să lasă, sunteți foarte ocupați și vă urez uh, mult succes! Ja, liebe ähm, Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann. Dragi colegi, dragi colegi, ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi semestrul european de coordonare a politicilor economice, analiza anuală a creșterii pentru 2019. Raportor este Tom Fan de Candelare, însă dumnealui nu este prezent astăzi, din păcate, însă colegul nostru Ferber îl va înlocui și va avea la dispoziție 5 minute. Pot să vă spun că au fost depuse până acum 322 de amendamente la acest raport. Regii, FAM și ENVI sunt comisiile care vor, care au depus deja și avize, nu și de la Comisia pentru Buget, care este o comisie asociată. Și dau cuvântul direct domnului Ferber pentru prezentarea introductivă, înlocuindu-l pe raportor. Oh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că Tom nu este prezent. Este bolnav. Nu putem decât să îi dorim însănătoșire grabnică. Acesta este motivul pentru care nu poate să participe la reuniunea de astăzi. Mi-a, mi-a transmis câteva notițe căr- cărora o să le dau citire rapid. Uh, în calitate de raportor din partea PP pe marginea semestrului european pe anul 2019, Tom dorește să vă mulțumesc tuturor celor care ați redactat amendamente foarte interesante. Discuțiile legate de semestrul european tind să fie destul de politice, nu este nicio surpriză. Aceasta este remarca mea personală. Drept urmare, a fost important să avem uh, Uh, schimburi de opinii extinse cu ocazia um, reuniunii cu raportorii din umbră. Tom dorește să mulțumesc raportorilor din umbră care au avut o atitudine foarte constructivă vis-a-vis -vis de aceste discuții. Analiza anuală a creșterii a Comisiei Europene a prezentat prioritățile pe termen lung din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană. Această orientare generală se bazează pe trei axe interconectare, interconectate, consolidare financiară, investiții și, în al treilea rând, reforme structurale. Și acum este uh, de ține de latitudinea noastră de a analiza acest uh, triunghi și să dea a insista asupra măsurilor importante pentru noi. În proiectul de raport privind analiza anuală a creșterii pe anul 2019, Tom a dorit să se pronunțe pe marginea proiectăților pe termen lung, uh, o populație tot mai bătrână și mai ales impactul, consecințele acestei situații asupra sistemelor sociale și a sistemelor de pensii, de exemplu. Tocmai de aceea, pentru Tom, este important ca problema îmbătrânirii populației să se regăsească în cadrul acestui triunghi amintit. Și se bucură că și alte grupuri politice sunt de acord cu această idee. După alte discuții purtată în, uh, cu ocazia reuniunii cu raportorul din umbră, am, am înțeles cât de importantă este și mobilitatea pe piața muncii. Lucrătorii trebuie să poată să-și schimbe locurile și sunt obligați să-și schimbe locurile de muncă tot mai des, deci reconversia profesională devine tot mai importantă. Un alt punct mai, care se bucură de spațiu mai mare se referă la investiții. Justiția între generații se referă și la o egalitate între diferitele generații. Am discutat uh, investițiile în mai multe domenii, în proiecte de infra- infrastructură, dar mai ales în inovare, în automatizare și în digitalizare. Acest raport va fi supus votului mâine pentru ca Parlamentul European să transmită un mesaj clar și concis Comisiei și Consiliului. Ne dorim să nu permitem voturi separate în raportul privind semestrul european, așa cum se va întâmpla și de această dată. Drept urmare, Tom preconizează că votul de mâine va fi absolut minunat. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Marcus, Marcus Ferber, care l-a înlocuit pe raportor. Pedro Silva Pereira, cum numele de Pedro. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să urez toate cele bune colegului nostru Tom Van de Candelere. Sper că se va însănătoși cât mai repede și să ni se alăture din nou în reuniunile comisiei cum cât mai repede posibil. Este într-adevăr un dosar foarte important, ocazie cu care discutăm orientarea politicilor economice și fiscale de viitor și lansăm procesul semestrului european. Aș dori și eu să confirm uh, activitatea productivă pe care am avut-o cu ocazia reuniunii raportorilor din umbră. Este adevărat că au fost depuse numeroase amendamente. În mod normal, un număr mare de amendamente înseamnă un volum mai mare de muncă. Mai ales dacă amendamentele respective sunt rezultatul unor divergențe de opinii. Știm că dacă acest lucru, acesta este cazul, atunci ne așteaptă un volum mare de muncă. Însă sunt, bu- sunt bucuros să recunosc că raportorul a fost uh, suficient de rezonabil pentru a ține seama de principalele noastre preocupări, ceea ce a făcut ca uh, de la proiectul inițial raportul să fi fost restructurat uh, în totalitate aproape, reflectând o abordare mult mai echilibrată și în urma compromisurilor discutate, cred că am obținut un raport care reprezintă baza poziției Parlamentului European, foarte importantă în uh, momentul uh, actual, ținând seama de situația economică în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, cred că foarte important uh, este să reușim să răspundem acestei provo- provocări um, reprezentate de decelerarea creșterii economice, pentru că dacă această tendință va continua, politica fiscală și cea economică vor trebui să se schimbe. Se recunoaște cu toată claritatea lacuna de investiții din zona euro și necesitatea de a răspunde încetinirii ritmului creșterii economice prin investiții publice și private care să stimuleze uh, Um, creșterea economică și coeziunea. În raport ne manifestăm uh, sprijinul pentru uh, a încuraja Comisia Europeană de a cere țărilor cu surplus să uh, permită creșterea salariilor și să investească mai mult. Doar prin asemenea schimbarea politicilor fiscale putem să, răspunde, uh, putem să răspundem provocărilor care ne așteaptă. Ne bucură faptul că când vine vorba de investiții, se manifestă preocupările legate de necesitatea promovării investițiilor sociale și că mm, trebuie să se țină seama de obiectivul unui car- un caracter cât mai inclusiv a investițiilor care trebuie să fie făcute. Deci, deci există un consens destul de larg în Parlamentul European privind analiza anuală a creșterii pentru 2019. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc lui Pedro Silva Pereira din partea SID, din partea ECR și din partea ALDE nu, uh, nu e nimeni prezent, nici partea verzilor nu văd pe cineva să fie prezent. Nici raportoarea din partea GUE, NGL, nu este prezentă. Nimeni nici din partea NL și dau cuvântul colegului Marco Valli din partea FDD. Mulțumesc foarte pe scurt. Așa cum se întâmplă de obicei în discuțiile pe semestrul european, este foarte clar că e vorba aici de poziționări politice, politică economică. Și pe acest raport anual tradițional, noi prezentăm, ca de obicei, amendamente, pentru că nu suntem deloc de acord cu strategia uh, Comisiei Europene sau principalelor grupe politice, o strategie care se bazează pe o limitare a cheltuielilor, deci pe austeritate și pe reforme care deseori duc la scăderea și devaluarea salariilor, mai ales în țările din sudul Europei, și reforme pentru a uh, ca mm, să fie mai competitivă zona de sud a Europei, dar uh, pe spinarea mm, oamenilor. Deci nu sunt sustenabile din punct de vedere social aceste uh, reforme, așa cum se întâmplă și cu privatizările care sunt recomandate și care ar trebui să fie evitate, pentru că sunt uh, chestiuni cât se poate de delicate de gestionat și nu trebuie ele să fie direcționate uh, sau dirijate de către comisie. Uh, se fac recomandări uh, statelor care au deficit bugetar uh, foarte mare, dar niciodată nu se vorbește despre surplusul bugetar în balanța de plăți. Sunt țări cum ar fi Germania și Olanda care de ani de zile au avut surplus bugetar excesiv așadar și s-a tot repetat uh, acest, această situație cu până la 6% și ar trebui ca și aceste țări să uh, fie atenționate printr-o procedură pentru că este foarte clar că Comisia față de țările care au deficit bugetar este foarte dură, pe când față de cei care au excedent bugetar nu se întâmplă nimic și și acesta este foarte păgubos uh, pentru politica monetară europeană. Apoi aș sublinia și alte lucruri care de fapt lipsesc din acest raport și anume faptul că pactul de stabilitate și creștere se aplică cumva așa în funcție de ce crede fiecare guvern din fiecare țară. Mă gândesc la eurozonă și mă mai gândesc de pildă la deficitul Franței care contravine criteriilor de la Maastricht și care nu a fost tratat la fel ca uh, deficitul sau uh, deficitul bugetar italian, nici pe departe, ci pur și simplu a fost mai mult o corecție tehnică, cea care a fost uh, menționată din partea Comisiei. Și ne-ar place și noi, și nouă, bineînțeles, uh, să existe o propunere care să favorizeze transferurile fiscale și care să rezolve cumva o parte din dezechilibrele de care suferă zona euro, astfel încât țările care au excedent bugetar să poate să transfere acest uh, excedent către sud, acolo unde sunt și probleme și carențe structurale din punct de vedere uh, Uh, al investițiilor ar trebui să existe un golden rule care să favorizeze investiții masive publice um, sau să favorizeze folosirea unor infrastructuri care există, dar care nu sunt folosite. Sunt lucruri care ar trebui să figureze în text. Oricum, noi ne vom bate până la sfârșit pentru ca amendele noastre să fie cuprinse. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Marco Vali! Mă uit în jur pentru a vedea dacă mai dorește vreo colegă sau vreun coleg să intervină la catch day, la intervențiile spontane. Văd că nu. Atunci îi dau cuvântul domnului Ferber în numele raportorului. Mulțumesc colegilor care au participat la discuția de astăzi, dar mai ales la discuțiile foarte constructive cu toți raportorii din umbră și cred că mâine vom avea uh, șansa de a adopta o poziție puternică inițial din partea Comisiei Econ și apoi din partea Parlamentului European față de statele membre și față de Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Ferber. Am înțeles că toate cele 322 de amendamente sunt acoperite de amendamentele de compromis pe care le vom supune votului mâine. și sper că după rezultatul pozitiv al votului de mâine să ajungem în plenară în martie. Putem încheia și acest punct de pe ordinea de zi cu un avans important, însă știind prea bine faptul că raportorul pentru următorul punct astăzi nu va fi alături de noi, cred că putem trece la următorul punct, pentru că putem începe la 17.35, nu la orele 18, următorul uh, punct, regimul general al accizelor. După cum am spus deja, raportorul Miguel Viegas din partea GUE nu poate fi prezent, însă m-a rugat să dau citire unei declarații numele dumnealui, ceea ce voi face acum. Domnul Viegas m-a rugat să vă comunic următoarele. Această propunere este partea unui pachet cu patru propuneri din mai 2018, prin care uh, Comisia a propus o serie de norme privind accizele, care acoperă atât aranjamentele generale, cât și uh, accizele pentru alcool. Directiva Consiliului subjacentă 118 din 2008 prezintă aranjamentele generale pentru bunurile care fac obiectul unor accize în mod uh, specific cu accentul pe producție, depozitare și transportul acestor bunuri între statele membre. Principalul obiectiv al directivei este de a permite libera circulație a acestor bunuri, garantând în același timp colectarea uh, accizei corectă de către statele membre. Directiva a fost uh, modificată în mod profund de câteva ori și urmează să fie obiectul unor modificări ulterioare. Această directivă conține trimiteri la o legislație depășită care va trebui să fie actualizată în același timp. Drept urmare, Comisia a decis reformarea directivei 118 din anul 2008 în interesul păstrării clarității. Eu, respectiv raportorul, domnul Viegas. Sunt de acord cu uh, spiritul și conținutul acestei propuneri. Ținând seama că este vorba de o măsură tehnică, aș propune să respectăm o procedură uh, simplificată și să adoptăm, drept urmare, raportul fără uh, niciun fel de modificare. Aceasta ar fi propunerea raportorului de a respecta o procedură simplificată, excluzând amendamentele, și aș putea să dau direct Uh, cuvântul uh, raportorului din partea și de Ole Lucrison. Nu, îmi cer scuze. Ținând seama că nimeni nu este prezent în această după masă, am uitat că ați rămas și pentru acest punct, deci îți dau cuvântul, Marcus. Mulțumesc. Poate lucrurile se vor schimba. Uh, dar până un alta, PP-ul este cel mai mare grup. Uh, mi s-a cerut de către raportor să uh, îl locuiesc, ca și raportorul din umbră pe acest subiect de important. E vorba de uh, aranjamente generale ce privește drepturile de acciză pe electricitate, alcool, produse alcoolice și tutun uh, prelucrat se pune accentul pe producția, stocarea și circulația bunurilor accizate în statele membre. Ideea este să se favorizeze circulația bunurilor, libera circulație, fără însă a văduvi statele membre de aceste taxe de accize atât de importante pentru bugetul lor. Politic vorbind, sperăm că acesta nu va fi controversat și având în vedere timpul scurt la dispoziție pentru comisia noastră, noi, PP-ul, Spor, zicem și noi, așa cum s-a gerat de către raportorul principal, să mergem pe procedura simplificată. Mulțumesc! Mulțumesc, Marcus Ferber, în numele PP și acum are cuvântul Ole Lucvison în numele Eșida. Mulțumesc foarte mult! Iată, avem o imagine de ansamblu a ă, acestui ă, dosar. Se dorește simplificarea și ă, combaterea evaziunii și evitării fiscale, eficientizarea procedurilor administrative și simplificarea declarațiilor vamale pentru bunurile pe care se pun accize. Uh, încă o dată, se combate frauda și evaziunea fiscală cu aceste produse care sunt supuse accizelor. Iată de ce noi suntem de acord cu ce spune raportorul, domnul Viegas, și dorim și noi procedura simplificată uh, față de acest text modificat al Comisiei. Uh, da, Doamna Swinburne urma, urma să ia cuvântul de la ECR, dar nu este prezentă și nici de la ALDE nu avem pe nimeni. Molly Scott Cato de la Vers nici ea nu este. Atunci că mergem direct la intervențiile spontane, dacă cineva vrea să ia cuvântul, se pare că nu. Atunci aș dori să propun următoarele. În mod obișnuit, Acum uh, trebuie să întrebăm dacă cineva obiectează și avem un prag de șapte persoane, dacă sunt șapte persoane care obiectează um, și dacă nu o fac, putem să mergem pe procedura simplificată, dar nici măcar nu suntem șapte în total în această sală. Și atunci, da, vreau să fac următoarea propunere și să fie clar că din punct de vedere uh, juridic uh, suntem uh, beton, așa că vă cer dumneavoastră comisiei, de fapt celor prezenți astăzi în această sală, dar și celor care nu sunt aici, dacă cumva apar obiecțiuni, informați secretariatul până mâine la ora 10 dimineață. Termenul limită, obiecțiune în scris până la 10 dimineața, punct, ca să fim pe un, uh, așa, acoperiți din punct de vedere juridic. Și dacă nu, nu se primesc mai mult de șapte obiecțiuni, până mâine la 10 vom proceda așa cum a, procedat, cum a sugerat domnul Viegas. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Asta este tot pe ziua de azi, conform ordinei, ordinii de zi. Continuăm ședința noastră mâine la ora 9 cu schimb de vederi cu uh, președintele Asociației Internaționale pentru Standarde Contabile, dar și de la Fundația. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, o seară plăcută și am terminat uh, ședința Econ.